în limba cehă. Procesul verbal al acestei reuniuni va fi supus Parlamentului spre aprobare. Nu aveți nicio obiecție. Rezoluțiile adoptate vor fi transmise direct organismelor care sunt uh, menționate în aceste rezoluții. Vă urez tuturor drum bun înapoi acasă și vă mulțumesc pentru cooperare și de asemenea le mulțumesc și interpreții